jucat un rol însemnat în istorie, dar au fost și foarte autoritari. Dar acum suspendăm ședința. Vă mulțumesc tuturor pentru dezbaterea. Um,